So, ladies and gentlemen, uh... Domnilor și domnilor, o să avem o, o ședință foarte interesantă privind rolul uh, parlamentarilor în misiunile de observare electorală. V-aș ruga, dreptul mare să luați loc pentru a putea începe. So, uh, it's my pleasure on behalf of the, the numele organizatorilor. Este o adevărată plăcere să spun bun venit vorbitorilor la, această, la acest panel și tuturor uh, participanților la această sesiune de lucru anal, a conferinței la nivel înalt. Am dorit să discutăm rolul și cele mai bune practici ale monitorizării Parlamentar inclusiv codul de conduită. Parlamentarii deseori sunt membri ai misiunilor de observare electorală și în majoritatea cazurilor, în cazul unor organizații um, regionale. Există Uniunea Europeană, OSCE, NATO, Consiliul Europei, Organizația Statelor Americane, Organizația Internațională Francofonă, Parlamentul Panafrican și așa mai departe participarea lor în calitate de reprezentanți aleși ai oamenilor cu experiență și expertiză în campania electorală aduce o credibilitate ulterioară și o vizibilitate politică procesului de observare electoral, inclusiv recomandările prezentate ulterior. Diversitatea contextelor și, în mod specific, afilierile politice ale parlamentarilor ar trebui să consolideze imparțialitatea și independența concluziilor, respectiv recomandărilor de pe urma misiunilor de observare. Însă trebuie să admitem că uneori principiile de bază ale declarațiilor, ale declarației privind principi, principiile observării internaționale electorale nu sunt respectate. Mă refer la imparțialitate, neinterferență în procesul electoral, renunțarea la comentarii și așa mai departe. De fapt, uh, în ultimii ani au apărut câteva probleme datorită unui comportament neadecvat din partea parlamentarilor. Este vorba de declarații publice făcute de anumiți parlamentari în afara cadrului misiunii respective din care fac parte. Este vorba de activități de observare în afara cadrului pe, pe termen lung sau uh, călătoritul în entități nere, nerecun, nerecunoscute de autoritățile locale. Și aș putea să mai dau și alte ex, uh, exemple și de conflicte de interese. Indiferent de caracterul lor, acestea sunt problematice. Deci, asemenea comportamente contravin principiilor de bază ale observa- observării electorale internaționale și pot avea un efect uh, dăunător pe termen lung uh, asupra relațiilor uh, cu uh, țările gazdă. Credibilitatea și recomandările misiunilor de observare electorală s-ar putea să aibă de suferit. Aș putea Uh, puteți să vă dau câteva exemple. În ultimii ani, Parlamentul European s-a confruntat cu asemenea cazuri, mai ales în alegeri uh, organizate din vecinătatea noastră estică. Și mă gândesc în mod specific la Armenia și în Azerbaijan. Decizia a fost una clară. Membrii implicați în asemenea cazuri au fost uh, excluși din delegația respectivă. În alt caz, membrii membrilor li s-a interzis să mai participe la alte delegații oficiale de observare a alegerilor organizate de către Uniunea Europeană până la sfârșitul uh, perioadei uh, legislaturii uh, respective. Asemenea, comportamente greșite trebuie să fie tratate și trebuie să li se răspuns într-un mod cât mai robust și strict. Și acesta este motivul pentru care ne-am reunit astăzi să avem un schimb de, de opinii privind rolul parlamentarilor în observarea uh, alegerilor ca un instrument care nu poate fi înlocuit pen, pentru promovarea și susținerea democrației, drepturilor omului. Drept urmare, adunările parlamentare care monitorizează alegeri în, în contextul OSCE, de exemplu Parlamentul European, adunarea parlamentară a OSCE, adunarea parlamentară a Consiliului uh, Europei și cea NATO. Fiecare dispune propriul cod de conduită și acum am redactat un cod de conduită comun pentru toți parlamentarii. Codul uh, comun este acum adoptat de cele patru adunări, Parlamentul European și adunarea parlamentară a Consiliului Europei le-au adoptat și se poartă discuții active și în celelalte adunări parlamentare privind conținutul acestui cod de, condu- de conduită. Și acum îmi face mare plăcere să spun bun venit invitațiilor care vor participa la această sesiune, doamna Isabel Santos, vicepreședinte al, parla- al adunării parlamentare OSC, um, Mario Galea, membru al Parlamentului uh, maltez, uh, Oliver Casc, uh, judecător și membru al Comisiei de la Veneția, doamna Ingeborg Ghisla Dotir, director al uh, Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului de la OSCE. Cu toții au o experiență vastă și cunoștință pe care sunt sigur că ni le vor împărtăși. Și acum o să dau cuvântul fiecăruia dintre dumnealor să ne prezintă preocupările pe care le au și să insiste asupra importanței unor coduri de conduită pentru observatorii internaționali să vedem cum putem să împăcăm cel mai bine libertatea de exprimare a aleșilor, uh, al, uh, a, a persoanelor politice alese și cu obligațiile și responsabilitățile care decurg de la statutul uh, de observator internațional. Îmi dori să ne gândim și la rolul parlamentarilor de a Uh, cere respectarea acestui cod de conduită, care este responsabilitățile, care ne sunt responsabilitățile dacă acest cod de conduită nu este respectat. În Parlamentul European există o asemenea structură organizată, este numită DEG, Democracy Support and Election Coordination Group, și acum ținem seama că nu avem foarte mult timp la dispoziție și pentru a avea și timpul necesar pentru a avea o adevărată interacțiune la sfârșit, i-aș ruga pe vorbitori să nu depășească 5-6 minute, tocmai pentru a putea avea o adevărată dezbatere. Și aș dori să dau în primul rând cuvântul domnului Santos, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această invitație și felicitări celor care au organizat acest eveniment care a adunat atât de mulți experți, eveniment care discută chestiuni atât de, de importantă. Misiunile de observare electorală a adunării parlamentare OSCE datează din 1983, moment în care am avut prima asemenea monitorizare electorală în Federația Rusă. De atunci am observat 170 de procese electorale în 31 de state angaj, în ultimii ani am avut 50 de, sau 50 de observatori și suntem prezenți atât în democrații consolidate cât și în democrații tinere în dezvoltare. Această abordare ne-a fost utilă pentru a demonstra, pentru a înțelege că misiunile de observare electorală nu ar trebui să fie uh, percepute ca un blam pentru anumite țări, ci ca o, o oportunitate de a ne întări toate democrațiile. Activitatea noastră în acest domeniu se bazează pe um, înțelegerea faptului că observarea din partea parlamentelor consolidează procesul uh, democratic. Așa cum uh, secretarul general ONU a declarat ieri, este ceva natural ca misiunile de observare electorale să fie conduse de oameni care cunosc uh, foarte bine ce înseamnă alegerea, pentru că au fost la rândul lor uh, aleși în urma unor asemenea alegeri libere. Aș dori să vă prezint pe scurt câteva dintre procedurile respectate în noi și să discut chestiunile legate de conduita necesară. Mai mult, avem uh, o sumedenie de misiuni de observare electorală la care au participat mai mult de 5.000 de observatori parlamentari și am, dez, am dezvoltat deja proceduri uh, destul de uh, consolidate. Nu aș dori să intru în detaliu. O să menționez doar câteva chestiuni importante care s-ar putea să fie interesante în dezbaterea pe care urmează să avem. În primul rând, liderii misiunilor noastre sunt, sunt uh, aleși de președintele adunării noastre uh, parlamentare. În majoritatea caz, cazurilor este ales uh, și un coordonator special de către ultimul președinte în oficiu. acest lider, acest lider, coordonatorul, este responsabil nu doar în fața adunării uh, parlamentare, dar și în fața președintelui acestei adunări uh, parlamentare și în fața liderului uh, politic. Este o procedură care trasează foarte, cu toată claritatea responsabilitățile și a funcționat foarte bine până acum. Există și prin, principii uh, uh, suplimentare care au fost respectate pentru a fi ales în, uh, în poziția de lider. Să nu provii dintr-o țară vecină, să faci parte dintr-un uh, grup de prieteni parlamentari uh, bilateral sau să nu ai alte legături uh, care ar complica situația. Ține cont de asemenea și de echilibru echilibrul de gen. În al doilea rând, restricționăm numărul observatorilor în delegațiilor la care pot veni din, dintr-o anumită delegație la 10% din compoziția totală. Este o modalitate eficace prin care putem garanta că nicio țară, că observatori dintr-o anumită țară pot uh, avea o influență prea mare din exterior asupra delegației respective. În al treilea rând, pentru orice misiune individuală, uh, toți observatorii care participă trebuie să semneze, să depun și să depună această semnătură la secretariat un cod clar de conduită, certificând că nu au niciun fel de conflict de interese din punct de vedere politic, economic sau de altă natură, care ar interfera cu abilitatea lor de a fi observatori electorali imparțiali. Și acest cod uh, vă stă la dispoziția tuturor, desigur. De trei ori, din cei 5.000 de observatori și din cele 170 de misiuni, leadershipul uh, misiunilor a trebuit să excludă pe cineva din delegație pentru comportament care nu respecta codul de conduită. În cea mai recentă declarație pe care am adoptat-o în urmă cu câteva luni urmă la Berlin, ne-am exprimat uh, preocupările legate de proliferarea unor organizații paralele de monitorizare, uh, de falsă monitorizare a alegerilor parla- uh, parlamentare și cerem par- uh, Parlamentelor Naționale să nu participe la asemenea procese de observare electorală care nu se bazează pe procese bine organizate și cu caracter transparent, care să dispună de o metodologie sistematică Cerem de asemenea ca misiunile de observare electorale conduse de OSCE să, fi, să fie prioritare față de aranjamente bilaterale. Dacă îmi permiteți, aș separa, aș face o distinție între două subiecte observatori care nu respectă regulile și falși observatori. În prima situație există, au existat anumiți uh, observatori care au mers unilateral în anumite țări care nu au statutul de observator din partea adunării parlamentare OSCE. Însă sunt citați ca atare în anumite mm, ziare ne distanțăm de comentariile acestora, dar nu dispune de niciun mecanism de a sancționa asemenea membrii. Desigur, trebuie să ținem cont de aceste, să reflectăm la posibilitatea introducerii unui asemenea, un asemenea me, uh, mecanism de sancționare. Din păcate, uh, nu dispunem de prerogative prea extinse de a impune sancțiuni nu putem să excludem posibilitatea introducerii unei asemenea mecanism de sancționare după ce vom face o evaluare a costurilor și beneficiilor. În ceea ce privește observatorii falși, care de fapt sunt creați, sunt instituiți de guverne pentru a uh, își asigura niște mesaje prietenoase. Am asistat la asemenea situații de multe ori. Anul trecut, unui coleg i-a fost arătată o listă de prețuri cu ce poate fi furnizat și mesajul adunării parlamentare OSC este unul foarte clar. un asemenea observator invitat de un guvern nu are același statut cu membrul unei misiuni oficiale de observare a alegerilor organizate de adunarea parlamentară de OSCE pun capăt declarației mele acum, nu o să mai insist uh, pe acest subiect, dar uh, o să vă stau la dispoziție pentru dezbatere. Vă mulțumesc, este o chestiune foarte importantă, aceste două categorii de comportament uh, problematic, călătorile și de observare electorală unilaterală și observatorii falși. Și dau cuvântul acum domnului Galea, aveți cuvântul. Election observation has Mulțumesc, doamnă președinte. Observarea alegerilor a devenit o adevărată disciplină și uh, codul de conduită include o serie de standarde internaționale de care trebuie să se țină cont. Când aceste standarde sunt îndeplinite, acestea demonstrează suveranitatea poporului. Ei sunt cei care legitimizează alegerile. Observațiile internaționale ale alegerilor la invitația statelor suverane se consideră astăzi o bună practică. Observatorii internaționali pot să asigure transparența și să înlăture frauda. E de asemenea o oportunitate pentru țara gazdă să aibă o evaluare externă a procesului electorat. Recomandările misiunilor trebuie să arate că de, alegerile sunt democratice. Ele nu pot fi separate de drepturi civile și drepturi umane. Monitorizarea alegerilor înseamnă și monitorizarea drepturilor omului, dreptul de a vota, dreptul la vot secret, dreptul de a candida. Toate acestea sunt sunt drepturi ale omului. De asemenea și libertățile, cum ar fi libertățile, libertatea de expresie, libertatea de afiliere și asociere, libertatea de mișcare, libertatea de adunare, libertatea de a nu fi discriminat și apoi drepturile la căi de atac. Toate acestea înseamnă o mare responsabilitate asupra noastră, a parlamentarilor care participăm la misiuni de observare a alegerilor. Oamenii din țările gazdă consideră că avem standarde foarte înalte și atunci când lucrăm și în timpul nostru liber limitat. Noi, dacă eșuăm, nu ne compromitem doar integritatea noastră, ci și integritatea întregii misiuni. În 2010, observații internaționale a alegerilor au uh, avut de a face cu o situație foarte proastă. Un scandal cu o misiune de observare a adunării parlamentare din Consiliul Europei, PACE, în Azerbaijan. Alegerile acestea au fost foarte greșite, a existat un abuz asupra drepturilor omului. Nici măcar un singur membru al opoziției nu a fost ales atunci. și șeful adunării parlamentare din partea Consiliului Europei pentru misiunea de observare a alegerilor, PACE, a dat undă verde acestor alegeri, declarând în mod șocat că alegerile s-au încadrat în standardele internaționale și standardele Consiliului Europei. Aceste alegeri din această misiune din Azerbaijan a fost menționată în studiul pe care l-am făcut eu în cu privire la alegerile la misiunile de observare a alegerilor. Un uh, document numitat, numit uh, Dimoplația, Dimo, diplomația de caviar. Se numește așa pentru că în Azerbaijan se oferă 2 kg de caviar. Caviarul acesta fiind unul dintre cele mai bune din lume, cu având o valoare de 2000 de euro. Alte cadouri sunt date de regimul de la Baco, printre care covoare de mătase, aur, argint și vacanțe gratuite. Șeful dele- delegației PACE și alți uh, complici, unul dintre ei, din păcate, se afla și el pe aici, aceștia au, nu au ținut cont de standardele internaționale, le-au trădat și nu au ținut cont de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Acest document spune că regimul de la Baku a reușit să își reducă la tăcere criticii și a reușit să facă din misiunea de observare a alegerilor un teatru politic. Există dovezi foarte clare că a jucat un rol foarte mare corupția în faptul că Pace s-a deplasat de la obligațiile sale internaționale. Pe parcursul anilor, asemenea misiuni și-au adus contribuția la democrație, la statul de drept. Și democra- e adevărat că încă mai există abuzuri, există războaie, există fraudă și regimuri opresive. Dar lumea ar fi și mai proastă și și mai periculoasă fără să existe aceste misiuni de observare a alegerilor în întreaga lume. Trebuie să alegem parlamentari care să nu fie susceptibili în a fi corupți. E responsabilitatea noastră a parlamentelor naționale când alegem membrii pentru misiunile de observare alegerilor. Trebuie să fie aleși cu mare atenție. Trebuie să ne asigurăm că cei aleși vor fi o valoare, nu un punct minus în misiune. Cum în acel document, diplomația de caviar spune foarte bine, sub eșecul instituțional există și o poveste a indivizilor și diferența pe care o pot face ei, spre bine sau spre rău. Așa că eu sugerez ca parlamentele naționale să aibă un, o comisie parlamentară care să supravegheze cum se comportă parlamentarii care sunt trimiși în misiuni de observare a alegerilor. Eu vreau să existe acest cod de conduită și vreau să îl adopte parlamentele noastre naționale. Misiunile de observare internațională înseamnă multă muncă, multe angajamente luate și e important să existe o bază foarte bună în care să se țină cont de drepturile omului reguli și standarde internaționale. Parlamentarii care fac parte din misiuni de observare a legilor trebuie să se asigure că își îndeplinesc funcțiile profesionist, responsabil, imparțial, cu un mare nivel de integritate și că adoptă cele mai bune practici posibile și observă și respectă acest cod de conduită și etică. Timp de decenii, misiunile de observare internaționale ale alegerilor au servit democrația și popoarele lumii. Viitorul uh, misiunilor de observare a alegerilor depinde acum de noi, așa că avem o obligație să le protejăm și să încercăm să le îmbunătățim. Însă și mai important, cu toții avem un angajament față de omenire să ne asigurăm că acestea sunt integre. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Galea, și dumneavoastră v-ați încadrat foarte bine în timpul de vorbire, un lucru bun pentru fiecare dintre noi. Vă mulțumesc foarte mult că ați adus în discuție această dimopla... dim... diplomație a caviarului. Cred că cu toții ne-am uh, am fost față în față cu ea într-un fel sau altul. Și acum m-aș întoarce spre Comisia de la Veneția și e plăcerea mea să îi dau cuvântul judecătorului și membru al uh, Comisiei de la Veneția. Oliver, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumiri organizatorilor pentru aceast, acest eveniment extrem de interesant. Aș dori să vă explic un pic rolul Comisiei de la Veneția. Aceasta este cunoscută cel mai bine pentru avizele pe care le-a dat cu privire la legislația mass media din Ungaria și legislația polonă sau reformele judiciare din Polonia. Dar rolul oficial al nostru este să fim o comisie care uh, oferă consiliere și evaluează legislația în materie de drept instituțional. De asemenea, ne ocupăm de cooperarea între curțile constituționale și avocații de drept constituțional, uh, juriști de drept constituțional um, în state. De asemenea, organizăm conferințe ale organismelor electorale în fiecare an Anul acesta am avut una la Oslo legată de securitatea alegerilor. De asemenea, am adoptat un cod de bune practici în materie de alegeri. Este un document mai vechi din 2002. Mai târziu am adoptat mai multe rapoarte și linii directoare cu privire la diferitele aspecte ale legislației electorale. De exemplu, lupta împotriva deturnării resurselor administrative în timpul campaniei sau lupta împotriva delimitării abuzile, abuzive a circumscripțiilor sau uh, pragurile în alegeri. Am asistat adunarea parlamentară a Consiliului Europei în um, misiunile sale de observare din 2004 încoace. Deci avem o experiență practică de lungă durată, avem cunoștințe de pe teren cu privire la procesele reale electorale. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei este foarte preocupată de relele practici în cadrul misiunilor de observare, pentru că este foarte greu să recapeți încrederea în um, misiunile de observare internațională în urma acestor cazuri de diplomație de caviar sau alte cazuri um, care au fost menționate legate de țări precum Armenia și Azerbaijan. Așadar, în iunie în acest an, adunarea parlamentară a adoptat o nouă versiune a liniilor directoare în ce privește conflictul de interese. În primul rând, Se vorbește despre conflictul de interese, în sensul că fiecare membru din delegație trebuie să completeze o declarație de interese înainte de a fi nominalizat pentru a participa la misiune. Încă nu există control, uh, mecanisme de control bune pentru acest lucru. Uneori, membrii delegațiilor ar putea, să zicem, să ascundă informațiile legate de conflictele lor de interese sau informații legate de cazuri de diplomație de caviar. Um, dar oricum aceste cazuri uh, ajung să fie cunoscute și um, se ocupă PACE de ele, adică adunarea parlamentară. Dorim o reprezentare echilibrată a grupurilor politice. Cred că acesta, aceasta este una dintre cele mai importante, posibil, semnificative posibilități de a garanta imparțialitatea misiunilor de observare internaționale. Firește, este greu uh, în cazul în care trebuie să alegem experți, pentru că ei nu au un background politic neapărat. Uh, trebuie să avem uh, declarații uh, și rapoarte foarte fiabile. Una dintre principalele posibilități ar fi să se ofere o singură declarație, un singur raport unic după alegerile pe care le observăm. Nu să avem uh, rapoarte diferite, dispersate de la diferitele organizații. Să zicem, unul de la Parlamentul European, unul de la OSCE, unul de la Consiliul Europei. Firește că nu putem să ignorăm că există opinii separate. Există libertatea de exprimare, poate că unii politicieni au o altă viziune asupra lucrurilor, dar este responsabilitatea membrilor delegației să cadă de acord asupra formulărilor din raport. Ei trebuie să coopereze pentru a preveni situații în care, să zicem, guvernul uh, din țara respectivă ia unul din rapoarte uh, și îl exploatează, opoziția se ia după alt raport și astfel se pierde încrederea în uh, alegerile din țara respectivă. O altă chestiune importantă este cooperarea cu observatorii locali Asta oferă un temei mai solid și informații mai solide cu privire la realitatea de pe teren. Evaluarea alegerilor, de asemenea, este un proces continuu. Nu începe doar cu trei luni înainte de alegeri și se termină după ce avem uh, confirmarea rezultatelor. Comisia de la Veneția evaluează legislația electorală, astfel încât misiunea de observare să poată să uh, profite, să fie utilă această legislație. Comisia de la Veneția asistă misiunile politice atrăgând atenția asupra neajunsurilor, astfel încât rapoartele finale să se poată baza și pe expertiza noastră și de asemenea tot noi evaluăm legislația ulterioară analizând uh, relele practici sau trebuie să vedem și dacă legea a fost aplicată cu bună credință. Nu în ultimul rând, este nevoie de cooperare important, uh, este nevoie de cooperare între experți și politicieni. Asta este una dintre principalele garanții de imparțialitate. Și garanții ale unei observări electorale fiabile, nu? Trebuie să ținem cont de toate problemele care apar în materie de bune practici, rele practici, este ca um, o ca lupta împotriva blaturilor în sport. Întotdeauna apar noi posibilități, noi uh, manevre de care nu știam dinainte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule judecător, domnule Casc. Cu siguranță vom reveni la punctul legat de cooperarea cu observatorii naționali. Am uh, primit o propunere de la Open Society Foundation, nu știu dacă sunt aici. Ei ne-au spus cât de utili sunt observatorii naționali între ciclurile electorale, pentru că ei sunt acolo tot timpul și sunt foarte bine înrădăcinați în uh, realitate. Acum o invit pe doamna Ingeborg Gisladötter ea este director al biroului OSCE pentru instituții democratice și drepturile omului și a fost și ministru de externe în Islanda. Ingeborg, ai cuvântul, te rog. <coughs> Thank you. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. De la bun început aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru că ne-a dat uh, ocazia să ne întâlnim cu toții, observatorii care ne ocupăm de monitorizarea alegerilor. Vă mulțumesc pentru că m-ați uh, invitat să particip la acest panel privind codul de conduită în misiunile internaționale de observare a alegerilor. În legătură cu acest cod de conduită, aș putea să vă prezint o perspectivă mai cuprinzătoare, o perspectivă pe care ar merita-o. Însă, am decis să mă refer la un singur uh, aspect specific al acestui cod de conduită pentru a face economie de timp, și anume obligația de a păstra un comportament adecvat personal. În codul de conduită, în declarația principală se spune că observatorii trebuie să păstreze un uh, comportament adecvat personal, să respecte pe ceilalți, inclusiv să dea dovadă, să respecte sensibilitățile țării gazdă, să dea dovadă de o bună judecată în interacțiunile personale și să se comporte într-un mod adecvat uh, în orice moment, inclusiv în, uh, um, în timpul în care nu este în misiune oficială. Trebuie să ne întrebăm cum putem să oferim evaluări, să formulăm recomandări în lipsa integrității și profesionalismului personal. Pentru biroul nostru este o chestiune foarte importantă, pentru că în fiecare an trimitem mii de observatori în asemenea misiuni electorale. Doar anul trecut, uh, aproximativ 2000 de asemenea uh, observatori au fost activi. În urmă cu 15 luni mi-am, uh, mi-am început activitatea în acest uh, uh, birou, în momentul în care mișcarea MeToo a început să devină tot mai puternică. Oamenii au început să-și dea seama de importanța uh, uh, importanța hărțuirii sexuale. Ce s-a schimbat în ultima perioadă este nivelul de toleranță față de această uh, hărțuire și în biroul nostru am luat măsuri de a preveni și de a uh, nu ajunge la uh, situații în care codul de conduită este încălcat și activitatea noastră trebuie să fie aliniată noilor percepții despre ce înseamnă comportament adecvat și ce înseamnă comportament inadecvat. Toți observatorii ar trebui să uh, Uh, fie conștienți de ce înseamnă hărțuire sexuală, discriminare din punct de vedere sexual. Sunt instrucțiuni noi care complementează vechiul cod de conduită al biroului nostru. De mai mulți ani am uh, inclus în manualele oferite observatorilor anumite, anumite cerințe, dar în ultimii ani am accelerat eforturile în acest sens depunem eforturi pentru a spune cu toată clar, uh, claritatea că biroul nostru are o toleranță zero față de uh, hărțuirea sexuală la locul muncii sau în misiunile de observare electorală și înțelegem prea bine care este responsabilitatea noastră pentru a ne asigura că uh, persoanele care participă la misiunile noastre sunt sigure față de asemenea hărțuiri sexuale și simt că nu pot face obiectul unor asemenea uh, Uh, hărțuiri sexuale. Țin, uh, respectăm și principiul confidențialității și unei activități desfășurate rapid, însă dorim să ne asigurăm că victima potențială se află în centrul uh, abordării noastre, că prioritatea este conferită sprijinului oferit victimelor respective. În al doilea rând, că toți uh, angajații noștri se bucură de această protecție, indiferent unde, unde își desfășoară activitatea și, în al treilea rând, că promovăm o cultură deschisă în misiunile noastre. Și acest lucru a dus la câteva evoluții. În primul rând, am uh, redactat o nouă și am publicat o nouă broșură pe acest subiect, care conține informații legate de toate aceste uh, chestiuni. Am pregătit de asemenea instrumente specifice care pot fi folosite în fiecare misiuni. Avem uh, o prezentări dedicate unui asemenea mediu de lucru uh, care trebuie să fie respectat. Comunicăm și îmbunătățim uh, comunicarea cu statele participante la OSCE care își trimit observatori în misiunile noastre și includem aceste uh, trimiteri, aceste referințe în uh, termenii și condițiile noastre și, în plus, insistăm mai mult asupra acestor chestiuni în pregătirile profesionale care se desfășoară în statele participante. Am făcut de asemenea eforturi pentru a ne asigura că există uh, Uh, o cultură a liderilor uh, acestor misiuni din acest punct de vedere, astfel încât uh, șeful sau șefa misiunii respective se ocupă de aceste chestiuni dacă apar. De asemenea, toți observatorii care participă la aceste misiuni trebuie să semneze codul de conduită și dacă există încălcări grave ale acestuia, toată lumea știe prea bine că acreditarea unui observator poate fi retrasă imediat. Și cred că am acoperit majoritatea măsurilor pe care, la care am uh, recurs pentru a rezolva aceste probleme. Și în fine, aș dori să spun că am întreprins aceste măsuri pentru că știm că observatorii uh, ODHR nu sunt doar uh, ochii și urechile noastre la fața locului, dar ei sunt și chipul uh, biroului nostru la fața locului. Este miza, este reputația uh, tuturor acestor misiuni. Observatorii se întâlnesc cu mulți uh, cetățeni din uh, țările respective atunci când sunt în misiune sau când nu sunt în misiune, nu facem nicio diferență din acest punct de vedere și comportamentul lor are repercusiuni asupra modului în care este, uh, sunt percepute misiunile de observare electorală, modul, asupra modului în care este perceput biroul uh, nostru OSCE. Mulțumesc pentru că ne-ați uh, prezentat aceste chestiuni. Mă bucur să văd că avem 30, uh, de minute pentru dezbatere, 8 cereri de a interveni. Aș mai putea accepta o, o cerere sau două cereri, dar să, v-aș ruga să respectați timpul acordat. Da, doar două cereri o să mai accept. Într-adevăr, o mai bună monitorizare um, din partea parlamentelor a misiunilor de observare electorală a fost amintită și exemplul Parlamentului European demonstrează cât de important este să garantăm respectarea codului de conduită. Dau cuvântul domnului Victor Paus, vicepreședintele Parlamentului, adunării parlamentare de la OSCE. Aveți cuvânt. Nu, domnul Dobre. Madam Chair, distinguished participants, ladies and gentlemen. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați parlamentari. Organizatorii acestei conferințe care vine la momentul potrivit au pus acest accent pe codul de conduită pentru observatorii alegerilor. Și un lucru important, instituțiile europene au făcut deja pași importanți, astfel încât să aprofundeze chestiunile etice asociate. Trecând prin documentele oferite cu privire la codul de conduită și bazându-mă pe experiența câștigată din multe misiuni de observare a legilor, eu am participat și am uh, reprezentat adunarea parlamentară OSCE, am încercat să îmi aduc contribuția prin identificarea zonelor care trebuie explorate. Am identificat două subiecte posibile pentru a îmbunătăți situația și apoi prospecte, perspective pentru viitor. Există situații care ar trebui să fie dezbătute. Ar trebui să ne gândim că nu trebuie introduse elemente suplimentare în codul de conduită, astfel încât să reducem riscul unor atitudini potențial subiective. Cu toate acestea, subliniez faptul că eu nu sprijin ca în toate situațiile să se ia în considerare o interzicere a participării, ci doar considerarea unor posibile ad- adăugări la acest cod de conduită. Aceste două situații sunt următoarele. Parlamentarii care, ca membri ai uh, prietenilor parlamentarilor cu, o anumit, cu un anumit stat, se duc la observarea alegerilor în țara respectivă. În al doilea rând, un caz în care parlamentarii care aparțin unui partid sau aparțin unei organizații dintr-o minoritate națională din statul A merg într-o misiune de observare a alegerilor în statul B, unde minoritatea din statul A reprezintă o majoritate sau face parte din coaliția de la guvernare atunci când are loc observarea alegerilor. Nu m-aș pripi să trag concluzii, însă cred că e nevoie de o dezbatere o dezbatere pe cel puțin două subiecte. În primul rând, dacă parlamentarii ar trebui să declare atunci când semnează codul de conduită, dacă se află într-una din situațiile pe care tocmai vi le-am descris mai sus, și apoi dacă pentru asemenea situații ar fi util să se adauge dispoziții specifice cu privire la angajamentele pe care și le preiau respectivii parlamentari în misiunile de de observație cu privire la mecanismul de procedură, de exemplu, criteriile care sunt folosite atunci când se alcătuiesc echipele de teren. Președinta, vă rugăm să încercați să încheiați, mai avem 90 vorbitori, foarte, foarte repede pentru a diminua orice fel de tentație subiectivă, cu elemente subiective. Sper că am reușit să uh, transmit ceea ce am vrut să spun pentru instituțiile și cred că instituțiile care sunt implicate în observarea alegerilor vor fi cele care vor găsi o abordare optimă pentru cele două situații. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim într-adevăr foarte mult că ați vorbit despre grupurile prietenii și politicile și partidele politice. Acum are cuvântul Nina Ghil, aveți cuvântul timp de două minute. Mulțumesc, le mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru prezentările foarte interesante. Aș prelua niște puncte foarte repede în ceea ce privește lipsurile pe care le constatăm la misiunile de observare a legilor și cum ne adresăm acestora. Bineînțeles, eu am participat la mai multe asemenea observa, misiuni de observare și vă voi da un exemplu. Într-o anumită țară unde uh, acolo, mergeam într-o misiune de observare, un singur membru printr-o țară foarte proeminentă din lume a venit, a avut niște reuniuni și în seara alegerilor a ținut o conferință de presă prin care a spus care impresia lui și a plecat. A subminat astfel întreaga observare internațională a legilor, toate misiunile din toate celelalte state care se aflau acolo. Și, într-adevăr, dacă provii dintr-un stat foarte vizibil, atunci presa e interesată de asemenea oameni. Ceea ce vreau eu să spun e că codul de conduită trebuie să fie pus în aplicare și trebuie să fie obligatoriu pentru toată lumea, indiferent de statutul pe care l-au sau statul din care provit inclusiv în acest parlament și oriunde altundeva. Pentru că dacă văd fostul președinte, fostul prim-ministru, aceștia cumva au mult mai mult, uh, mult mai mult spațiu de manevră decât alți observatori. Așa că haideți să fim atenți la punerea în aplicare oricine care face observare internațională trebuie să participe la sesiunile de formare și să înțeleagă ce îi se cere în termen de cod de conduită. Acesta ar fi primul punct. Mai aveți 5 secunde, spune președinta. Foarte repede, încă două aspecte. Da, pot să existe resentimente în ceea ce privește echipele, în ceea ce privește utilizarea resurselor și așa mai departe. Și cred că e ceea ce ne spuneați dumneavoastră în ceea ce privește comportamentul echipelor. Și cred că ar trebui să subliniem faptul că observatorii interni trebuie să fie mai bine integrați în echipele de observare. Și încă o întrebare, trebuie să facem mai mult în construirea de capacități în, țări, în țările partenere și ce vom lăsa în urma noastră prin faptul că avem misiuni de organizare a legilor? Mulțumim, mulțumim, Nina. Și acum are cuvântul domnul Roberto Montela, secretar general al adunării parlamentare OSCE. Vă rog, aveți cuvântul două minute. Mulțumesc foarte mult, o felicit pe Cristin și echipa dumneavoastră pentru organizarea acestui eveniment. E foarte interesant, cu toate părțile interesate în sală și mă bucur că avem această prezență care există astăzi. Pe codul de conduită și noi la adunarea parlamentară încercăm să ne asigurăm că avem un cod de conduită mai obligatoriu, mai bun. Bineînțeles că e nevoie de un cod de conduită, poate de un cod de conduită comun, în măsura în care e posibil, ar fi ceva de recomandat. V-aș atrage atenția participanților asupra unui subiect. Eu particip la misiuni de observare de 20 de ani. Produsul final a ceea ce facem noi în aceste misiuni de observare e declarația preliminar a concluziilor și raportul final. Un document care de obicei este uh, oferi dimensiuni parlamentare cu 48 de ore înainte de alegeri. Am fost la multe misiuni de observare și impactul pe care îl au membrii Parlamentului asupra produsului final al unei asemenea misiuni, finalul raportul final, declarația preliminară, se află undeva la 5%, poate 10% în unele cazuri. Se negociază, se discute, există o discuție interesantă, însă impactul real în ceea ce privește declarația proporția e cam de 10%. Bineînțeles, e foarte important să existe un cod de conduită foarte sever pentru dimensiunea parlamentară a acestui exercițiu. Însă ar trebui să vedem și celelalte aspecte. 90% din ce intră în aceste documente, 90% din declarații sunt scrise fie de adjunctul misiunii, de analiști, de experți. Aceștia sunt oameni care au o experiență îndelungată. Mulți dintre ei se află aici, în sală. Și pornind de la aceste presupuneri că ne dorim să avem un cod de conduit obligatoriu pentru parlamentari, pentru că considerăm că ar putea să fie părtinitor, s-ar putea să aibă prieteni, ar trebui să fie presionați de prietenii politici din țările în care fac observarea, așa că trebuie să ne asigurăm că există un cod de conduită care evită așa ceva. Și experții sunt până la urmă oameni. Nu cred acest argument că ei sunt neutri în totalitate mulți experți și cunosc mulți, au opinii politice puternice față de țările în care merg urăsc dictatorii, așa cum îi urâm cu toții, au opinii politice foarte clare în uh, statele în care merg și ei semnează un cod de conduită. Acum, nivelul de responsabilitate pentru membrii Parlamentului e foarte clar. Sunt personaje publice, Există un raport cum e diplomația de caviar atunci când nu se comportă cum trebuie, reputația lor e în joc. Responsabilitatea celor care fac 90% din produsul final aceasta este lăsat, acesta este lăsat pe mâna câtorva indivizi care îi recrutează pe experți, pe experții pe termen lung, pe șefii de misiuni, șefii adjuncți de misiuni. Aceste comentarii vă rog să nu le luați ca pe niște acuzații. Vorbim despre viitorul misiunilor de observare a legilor, așa că eu vreau să-mi aduc contribuția la ceva ce, de care chiar îmi pasă și anume acest viitor al misiunilor. Cred că pe viitor independent independența, imparțialitatea sunt importante, dar trec prin mecanismul de recrutare. Recrutarea acelora care influențează 90% din produsul final. Așa că trebuie să fim foarte atenți cine, cum, care e mecanismul de recrutare ai acestor 90% care fac produsul final. Mulțumim și, bineînțeles, cine sunt responsabili cu recrutarea. Președinte, îmi pare rău, acum chiar trebuie să îi dau cuvântul doamnei Aneli Mas, membra Senatului Belgian. Aveți cuvântul două minute. Bună ziua, mulțumesc. Uh, câțiva dintre cei care am fost la PACE, suntem uh, din Consiliul, din Consiliul Europei, cei din misiunea PIS nu mai sunt bineveniți în Consiliul Europei. La nivel național am avut o dezbatere. Ce fel de sancțiuni le-ar putea fi aplicabile la nivel național acestor persoane din PACE? Se pare că nu a fost foarte clar și dificil. Așa că întrebarea mea pentru fiecare dintre dumneavoastră, dar mai ales pentru OSCE, pot să fie refuzate asemenea persoane în viitoare misiuni, bazându-ne pe rapoarte făcute de alte organizații sau e nevoie în continuare de permisiune la nivel național pentru așa ceva? Ce recomandați dumneavoastră? Am auzit că recomandați să se pună în aplicare același cod de conduită și la nivel național. E realist să se facă așa ceva? De unde se poate începe? Pentru că noi vrem să evităm o situație în care persoane persoanele care nu s-au comportat așa cum trebuie, au avut un comportament clar necorespunzător, să nu mai fie implicate în viitoare misiuni la nivel internațional. Ce recomandați să se pună în aplicare? Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă! Josef Aria, europarlamentar, are cuvântul, vă rog. Um, Mulțumesc, doamnă președinte. Voi încerca să mă încadrez în cele două minute. Îmi cer scuze, eram la microfonul greșit. Voi încerca să mă încadrez în două minute. Aș dori să Vă mulțumesc pentru prezență tuturor invitațiilor, mai ales doamnei Șantoș și doamnei Gilas Dotir. Am avut ocazia să particip la mai multe misiuni de observare a alegerilor ca membru al Comisiei Parlamentare care are acest resort. Sunt de acord cu tot ceea ce s-a spus astăzi. Recent am mers la Muntenegru în misiune electorală. Cunosc situația de acolo și ne-am întâlnit acolo cu colegii noștri. Un coleg parlamentar a fost exclus din misiune. Toată lumea știe despre ce, despre ce vorbesc, așa că nu voi mai spune, însă vreau să spun că au existat asemenea cazuri și eu am fost martor la ele. Aș dori să vorbesc de o situație foarte gravă care s-a întâmplat în afara acestor misiuni. S-a întâmplat recent, atunci când uh, aveau loc alegeri între ghilimele, alegeri prezidențiale în Venezuela. Acolo, colegi care au fost menționați de doamna Ghisla Dotir. De fapt, acești colegi reprezentau imaginea instituției. Unul sau doi deputați europeni s-au aflat la fața locului au participat la aceste alegeri fără să aibă autorizația de a participa la ele. Ce s-a întâmplat pe rețelele sociale, în presă, s-a spus că Parlamentul European și-a a acordat sprijin prin acești deputați. Și aș vrea să revin la ceva. Vorbim despre aceste situații legate de participarea eurodeputaților la aceste misiuni. Ar trebui să existe dispoziții care să se aplice tuturor și un lucru care a fost menționat de antevorbitorii mei. Trebuie să fie încadrați aici toți cei care intră în joc și mai ales pentru Parlamentul European ar trebui ca în codul de conduită să se prevadă foarte clar că doar parlamentarii invitați să participe într-o asemenea misiune, invitați de, autorită- de autorități sunt vizați aici, pentru că nu putem să mergem să participăm la, cu titlu individual. individual. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Faria, și acum are cuvântul doamna Lena Shinaim din partea Ligii Statelor Arabe. Două minute, vă rog. Actually, uh, I didn't. Uh, ah. Did you say you did not ask for the floor? Ați zis cumva că nu ați cerut cuvântul? În regulă. Uh, then I would like to give uh, the... Atunci, dau cuvântul domnului Nicolae Panfil de la Asociația Promolex din Moldova. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Um, since uh, the topic of uh, this panel is... Tema principală a acestei conferințe este bune practici în observarea alegerilor și, deci, vreau ca din partea organizațiilor societății civile care fac, fac monitorizare la nivel local și regional Doresc să spun că uh, apreciez efortul organizațiilor internaționale de a avea o cooperare foarte bună cu observatorii naționali. E foarte important acest lucru. Sunt martor la această situație. Um, în 2009, de exemplu, pot să vă spun că s-a întâmplat acea revoluție Twitter, și uh, s-a schimbat tipul și calitatea uh, comunicării între observatorii internaționali și cei naționali. Apoi au urmat uh, alegeri în aprilie și în ultimii ani acest tip de comunicare s-a îmbunătățit foarte mult și asta aduce foarte multe beneficii și pentru observatorii naționali, ale căror constatări și recomandări sunt luate în considerare la nivel înalt prin rapoartele în rapoartele observatorilor internaționali și rapoartele dumneavoastră ale observatorilor internaționali devin, devin mai, mai, uh, mai consecvente și se referă la perioade mai lungi de observare. Vom avea alegeri parlamentare în Moldova în, februar, în 24 februarie și doresc în acest context să vă invit să fiți mai atenți la punerea în aplicare și la pregătirea acestor alegeri în contextul uh, implementării reformei electorale adoptate recent. Această reformă nu a fost adoptată în mod transparent, ci în uh, mod uh, într-un mod în care uh, s-au exclus anumite grupuri și este un subiect la care ținem foarte mult. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc și doresc să vă adresez și o invitație. Și uh, noi avem coduri de conduită la nivel local și um, așadar aș dori să aflu dacă putem afla, avea o cooperare nu doar în cadrul comunicărilor uh, Uh, atunci când ne întâlnim față în față, poate putem identifica un mecanism prin care putem deveni membri al unor misiuni uh, internaționale de observare a alegerilor pentru a face un schimb de opinii și pentru a putea avea perspectiva din ambele părți. Vă mulțumesc! Much. Mulțumesc foarte mult! Știm cu toții care este importanța cooperării cu societatea civilă și organizații precum Promolex. Mai am trei solicitări de cuvânt vom da și apoi vom uh, oferi invitațiilor ocazia să răspundă. Uh, domnul Matthew Salek din Parlamentul Britanic are cuvântul. Două minute. Voi fi foarte succint. Am două întrebări pentru uh, experții invitați. În primul rând, cu noul cod de conduită, care este acum în curs de adoptare, uh, aveți posibilitatea de a face formări cu parlamentarii și de a le explica de ce sunt așa de importante acele chestiuni și ce probleme uh, pot apărea dacă nu sunt respectate prevederile. În al doilea rând, există tot felul de um, oficiali care însoțesc misiunea de observare. Um, și Uh, ei sunt cei care se ocupă de. Uh, poate că ar trebui, deci, și ei să se ocupe de rezolvarea problemelor pe măsură ce apar și nu doar să aibă o situație reactivă, o atitudine reactivă. Doamna uh, Stefanie Schiffer are cuvântul. Uh, uh, Mulțumesc. Reprezint o rețea de 14 organizații ale societății civile și doresc să Uh, îmi exprim recunoștința pentru codul de conduită al PACE. Uh, este foarte binevenit și este foarte util în organizațiile de observatori, cum uh, sunt ale noastre, în rețeaua noastră. Este doar un prim pas însă și mai trebuie să existe un pas. Și parlamentele naționale trebuie să aibă asemenea coduri de conduită. S-a vorbit deja despre asta astăzi. Cred că e foarte important și pot să vă spun și de ce. În martie 2018, în timpul alegerilor prezidențiale, cetățenii uh, ruși nu au știut nimic uh, uh, despre misiunea de observare. Ei au știut doar că au fost invitați 482 de parlamentari din parlamente naționale din, uh, din Europa, invitați de uh, Duma. Și nu a existat o metodologie clară, observatorii au fost acolo doar în ziua alegerilor și nu a existat un raport comun. Și evaluarea lor a fost uh, copleșitoare, a fost foarte pozitivă și, bineînțeles, că a fost exploatată în mass media uh, rusească. Acești observatori îi vedem în anul acesta la alegerile din Zimbabwe a fost o misiune de 30 de persoane în Cambodgia, de asemenea, deci aceleași persoane care au fost și în Rusia. Așa că aș dori să spun următoarele. Dacă aceste coduri de conduită la nivel internațional sunt consolidate și îmbunătățite, atunci și parlamentele naționale trebuie să facă acest lucru și vă rog să urmăriți situația. Mulțumesc! Thank you very much for this. Uh, Mulțumesc foarte mult pentru aceste observații, Stefanie ultimul vorbitor. Domnul Gail Martin, din partea Comisiei de la Veneția. Mulțumesc foarte mult, doamna Hotala. Nu este o greșeală foarte mare, pentru că Gail este adesea un prenume feminin în engleză. Uh, am o mică observație și apoi voi avea și o întrebare. Întâi de toate, cred că suntem de acord că fie că e vorba despre observatori electorali internaționali, partizani sau nepartizani sau uh, observatori tehnici, de exemplu ODIHR, sau observatori politici de, din partea adunărilor parlamentare, Um, sau că aceștia vin din partea, din partea ONU sau NATO, OSCE, PE. Ei bine, uh, colegii mei din adunarea parlamentară nu pot să, uh, din Parlament nu pot să fie prezenți pentru că există acum uh, o reuniune la Strasburg, dar doresc să păstrez aceeași linie a declarației ONU cu privire la alegeri în 2005 și mai ales ținând cod de problemele recente din Azerbaijan, Adunarea parlamentară a revizuit uh, și a modificat liniile sale directoare în ceea ce privește uh, codul de conduită și declarațiile de interese pe care fiecare parlamentar trebuie să le semneze înainte de fiecare misiune. Da, firește, acestea au valoare declarativă, deci ne, trebuie să ne bazăm pe etica și deontologia parlamentarului care le semnează. Revin la codul de conduită care va fi obs, um, uh, editat uh, și semnat, uh, urmat de diferitele misiuni. Trebuie să existe elemente de probă în ceea ce privește capacitatea acestor parlamentari de a participa la misiuni. Mulțumesc! Uh, Stimați colegi, cred că trebuie să improvizez un pic, pentru că văd că mulți membri ai Parlamentelor Naționale sunt nemulțumiți pentru că nu au putut să participe. Sunteți de acord să vă încadrați la un minut dacă doriți să interveniți, pentru că chiar trebuie să plafonăm timpul de vorbire, altfel nu se poate. Uh, domnul Romașcan, din partea Parlamentului României. Un minut. Thank you very much, uh, Madam Chair. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să vorbesc 37 de secunde. Vorbesc vorbesc în numele delegației române la OSCPA. Suntem mândri să spunem că încă de la începutul monitorizării alegerilor România a participat cu doi parlamentari în 1993 la alegerile și la referendumul constituțional din uh, Rusia. O singură observație. Vedem că multe organizații europene se confruntă cu probleme monitorizarea alegerilor, deci poate că ar trebui să creăm posibilitatea creării unui grup uh, interparlamentar uh, în care să participe adunările parlamentare ale OSCE, ale Consiliului Europei, uh, NATO și așa mai departe. Acest grup trebuie să identifice și să analizeze punctele slabe, punctele forte, să consolideze bunele practici și să propună măsuri de îmbunătățire și um, metode de continuare pentru uh, misiunile de observare. Mulțumesc! cedez uh, restul uh, minutului pe care îl aveam colegului din Suedia. Mulțumesc foarte mult! Margaret, Margreta Seraca din partea uh, Parlamentului suedez. Aveți un minut. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să subliniez un lucru. Mulți observatori au propria lor agendă politică. Și e foarte important acest lucru. E bine să avem un uh, debriefing, un cod de conduită, e bine să existe declarații, uh, să existe cooperare cu reprezentații speciali și șefii delegaților. Dar atunci când oamenii se întorc acasă din misiune, își pun alți ochelari. Au propria, propria lor viziune, au, își fac propriile lor declarații, uh, și nu le pasă de declarația oficială, comună. Și am văzut asta în anii în care am participat la misiuni de observare. Și e o problemă în creștere. Și cred că e bine să ținem cont de asta. Nu este imposibil Îmi cer scuze, Uh, nu putem să împiedicăm pe oameni să spună ce vor, dar cred că trebuie să respecte linia oficială și comună. E foarte important acest lucru. Persoanele, uh, politicienii populiști vor avea un alt punct de vedere. Uh, poate e de vină corupția, poate e de vină frauda electorală, dar trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Um, I'll give the floor. Mulțumesc pentru mesajul foarte clar. Doamna Maria Teneriti, din partea Parlamentului Elen. Un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să pun câteva întrebări. O să vorbesc în uh, greacă. Obiectivul misiunilor. Isabela a explicat foarte bine, dar Întrebarea mea este ce putem să facem într-o misiune internațională Cum putem să ne conformăm codului deontologic într-un asemenea context? În al doilea rând, aș avea o propunere legată de participarea femeilor la procesul electoral. Aici este nevoie de o abordare, de o metodă pentru a folosi experiența pe care am adunat-o în procesul electoral, astfel încât să folosim o mai mare varietate de abordări Și apoi, raportul final de după misiune. Trebuie să folosim acest, experiența acestor echipe. În ceea ce privește natura universală și um, corectitudinea procedurilor, transparența, acestea sunt elemente extrem de importante și va trebui să uh, așteptăm să vedem ce reguli va prevedea noul cod al uh, um, uh, Consiliului Europei în acest sens pentru a putea fi uh, și mai echitabili. Acum vom, vom da cuvântul celor patru experți invitați. Și vom lua ordinea inversă. Așadar, Ingeborg, uh, te rog să uh, ne spui care sunt reacțiile tale. Aveți două minute fiecare. Da, a fost o discuție foarte importantă. Putem să discutăm despre foarte multe teme aici în intervențiile noastre de încheiere. Voi începe prin a spune că Sunt politician de foarte mult timp și acum am și acest nou rol de a fi directorul Hersher și de a recruta profesioniști care să lucreze în misiunile de observare. Și cred că înțeleg ambele realități. Știu foarte bine că politicienii au propria lor agendă. Bineînțeles, doar sunt politicieni. De-aia, de-aia au ajuns politicieni, că au o agendă. Totuși, atunci când merg într-o misiune și fac parte dintr-o echipă de acțiune comună și se redactează concluzii comune, este important ca ei să se exprime în favoarea acestor concluzii pentru a le susține. Și după cum a spus Margrete, nu putem să-i oprim să aibă propria lor interpretare asupra concluziilor, dar nu, ar, nu au voie să le contrazică pot să le interpreteze, să le aducă o tușă personală, să facă declarații, dar să nu le contrazică, pentru că atunci ei subminează uh, munca întregii misiuni. Deci nu ar trebui să facă asta. Poate este dificil de oprit, dar trebuie să revin la ce a spus prietenul meu, Roberto, în ceea ce privește răspunderea politicienilor și parlamentarilor. Da, ei sunt răspunzători în fața alegătorilor, dar ă, în ă, misiunile internaționale lucrurile se schimbă. Răspunderea nu mai este față de proprii tăi alegători. Ești tu singur, te reprezinți pe tine, nu îți faci tu campanie în fața alegătorilor tăi. Deci e foarte important ca acest cod de conduită să se aplice tuturor. În ceea ce privește personalul, echipei de misiune. Vorbeam mai devreme despre comportamentul personal, nu vorbeam doar despre uh, uh, însoțitorii echipei. Trebuie să se aplice tuturor uh, codul de conduită. Pot să vă vorbesc despre codul pe care îl avem la organizația noastră și cum îl folosim. Nici personalul nu este neutru. Toți avem un context din care provenim ideile, părerile noastre. dar eu solicit cel puțin personalului meu să-și păstreze profesionalismul și să nu existe conflicte de interese. Le cer imparțialitate și așa pot să îi trag la răspundere dacă este nevoie. Asta este rolul meu. Nu le cer să șteargă cu buretele peste păreri, le cer doar să fie profesioniști. Mulțumesc, Ingeborg. Domnul Oliver Casc. Așteptăm să auzim reacțiile dumneavoastră. Thank you. Vă mulțumesc. Cred că au fost uh, prezentate multe idei bune, observații pertinente de asemenea. În momentul în care un politician sau persoană importantă își prezintă propria părere care se îndepărtează de declarația misiunii de observare electorală. Nu știu dacă avem la dispoziție prea multe instrumente pentru a combate o asemenea situație. Mai ales în, în zilele noastre când accesul la internet este atât de, de ușor. Însă, cred că mass media locală, ONG-urile locale sunt cele care trebuie să se refere la problemele reliefate de misiunea de observare electorală oficială. Și sarcina misiunilor de observare electorală nu este doar de a atrage atenția asupra acestor uh, probleme prin declarația oficială sau prin uh, raportul oficial ulterior. Ideea unei misiuni de observare este de a ajuta, a da o mână de ajutor uh, instituțiilor care se ocupă de gestionarea alegerilor, de a da o mână de ajutor instanțelor care trebuie să ia decizii dacă mm, se fac se demarează acțiuni în, în instanță, de exemplu. Chiar și dacă anumiți politicieni se pronunță individual în legătură cu caracterul corect, echitabil al alegerilor și așa mai departe, întotdeauna este bine dacă deciziile instanțelor, instituțiilor oficiale se bazează pe declarațiile, pe rapoartele oficiale ale misiunilor internaționale de observare a alegerilor. Însă, ce se întâmplă când anumite persoane, membrii ai uh, acestor uh, al acestor misiuni recurg la propriile declarații sau dacă este vorba de oameni care nu reprezintă niciun fel de parlament sau adunare uh, parlamentară. Cred că codul de, condu- de conduită și opiniile politice din partea experților nu sunt atât de importante. Mult mai importante, din punctul meu de vedere, ar fi documentele, rapoartele produse nu de o singură persoană, ci într-un mod colegial de o echipă care reflectă faptul că s-a ținut cont de diferite uh, opinii. Vă mulțumesc, domnule Casc. Și acum am dorit să știm care este părerea colegului nostru din uh, Malta, domnul Galea. Vă mulțumesc, o să încerc să fiu cât mai concis cu putință. Mi-ar plăcea să cred că acest cod de conduit ar putea fi obligatoriu, pentru că dacă nu, ne pierdem vremea. Eu cred că ar trebui să fie obligatoriu pentru toată, uh, toată lumea. Când vine vorba de experții electorali. Am avut uh, plăcerea să lucrez împreună cu mai mulți experți electorali prezenți acum, adevărați profesioniști imparțiali și eu cred că ar fi, acest cod de conduită ar trebui să fie obligatoriu pentru toți participanții. Aș propune de asemenea ca parlamentele naționale să aibă comisii per- parlamentare permanente care să controleze, să monitorizeze comportamentul parlamentarilor care merg în exterior. Și cred că aceste parlamente ar trebui să aibă și uh, prerogativele de a impune sancțiuni dacă comportamentul este unul inadecvat. În ceea ce, în, ceea ce, în legătură cu cele spuse de colegul meu Matiu, șeful misiunii are responsabilitatea de a explica codul de conduită și de a se asigura că toți participanții la misiune îl vor semna și îl vor respecta. Cred că șeful misiunii ar trebui să dispună și de uh, posibilitatea uh, excluderii unui uh, parlamentar care compromite integritatea misiunii prin comportament inadecvat pe parcursul misiunii. Importanța uh, ca rezultatele, concluziile misiunii să ajungă la opinia publică. Este un lucru extrem de important. Raportul final trebuie să ajungă la actorii, la, la, la actorii politici, dar până la urmă alegerile nu ne aparțin nouă, ci uh, electoratului și electoratul uh, este cel mai important până la urmă. Deci este foarte important ca uh, concluziile noastre să ajungă la oameni. declarațiile ulterioare, ce se întâmplă după ce s-a încheiat misiunea. Matthew, Hanna și Maria s-au referit la, la, la acest lucru. A fost obligatoriu pentru toți participanții ca după încheierea misiunii, dacă cineva, cineva dorește să, uh, să dea un interviu, uh, ar fi trebuia să primească, să primească acceptul din partea șefului misiunii. Uh, intenția era dată, era transmisă șefului misiunii, care își dădea acordul sau nu. Egalitatea de gen între observatori. Cred că uh, este ceva obligatoriu. Nu, noi, noi nu trebuie să perpetuăm uh, discriminare, pentru că până la urmă unul din standardele europene este convenția în care cere eliminarea discriminării împotriva femeilor. Este uh, un standard pe care trebuie să-l monitorizăm, a cărei respectare trebuie să monitorizăm pe parcursul misiunilor noastre. Deci este extrem de important ca și echipa de observare internațională să reflecte egalitatea uh, între sexe. Și în plus este foarte important să ne coordonăm activitățile cu ONG-urile, cu observatorii locali și, în concluzie, un ultim punct. Conflictul de interese și imparțialitatea ale- în alegeri uh, se manifestă multe emoții uh, și în calitate de observatori noi trebuie să <laughs> încercăm să nu ne implicăm din punct de vedere emo- emoțional, chiar dacă nu putem să rămânem atât de departe. Mulțumesc și acum Isabel Santos, 3 minute. După care o așteptăm pe înalta reprezentantă, pe doamna Mogherini, să sosească. Vă mulțumesc. că Există interpretare în lim- din limba portugheză, ceea ce nu se întâmplă întotdeauna, deci voi profita de această ocazie pentru a vorbi în limba portugheză. Uh, sobre um, parlamentares e o grau de... Mulțumesc, stimați europarlamentari și invitați. Trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte discutate astăzi, însă mai este un lucru care nu a fost evocat. Există organizații care uh, redactează și uh, ele um, rapoarte și de asemenea sunt trimise și tot felul de misiuni paralele. Aceste lucruri nu sunt deloc nevinovate, ne influențează munca. Uh, și munca noastră este din ce în ce mai mult în atenția presei internaționale. Autoritățile politice din uh, diversele țări iau din ce în ce mai mult în serios rapoartele și avizele noastre. Dacă nu, atunci nu uh, ar mai fi nevoie să, să se apere cu tot felul de misiuni paralele și să uh, Uh, zică ce li se pare lor mai frumos și mai pozitiv și uh, nici nu ar fi nevoie să financeze diferite rapoarte paralele. În plus, aș mai vrea să mai zic ceva. În aceste uh, misiuni de observare ar putea să fie alți indivizi care participă și care, să zicem, ar avea o poziție mai vizibilă, mai expusă. Vorbesc aici despre politicieni, despre parlamentari pentru că nu suntem toți pe Twitter, pe Facebook. Dar ajunge uneori să apeși pe o tastă și impactul deja este creat. Atunci când vorbim despre transparență și despre procesul de evaluare democratică, ei bine, politicienii sunt cei mai indicați să facă acest lucru, nu doar datorită faptului că au foarte multă experiență, ci au un rol foarte activ în procesele electorale. În plus, ei au uh, păreri și sunt cei mai vizibili atunci când își declară opiniile și sunt și cei mai controlați din punct de vedere al observării externe. În ceea ce privește Observarea electorală. Toți membrii misiunii au aceeași importanță. Asta să fie clar. Nu pot să existe membri care să influențeze doar ei uh, natura concluziilor. Firește că toată lumea are dreptul la părerea sa, dar nimeni nu are dreptul să acționeze liber separat de misiune. Misiunile noastre trebuie să se bazeze pe fapte, pe realitate, trebuie să existe observare de, pe termen lung și observatorii pe termen lung care să pregătească datele care vor alimenta concluziile noastre și le vor face cât se poate de obiective, clare și transparente. În ceea ce privește participarea femeilor, această temă apare recurent în concluziile noastre și în rapoartele noastre. De multe ori am făcut apel ca femeile să participe mai mult. Ele trebuie să fie din ce în ce mai reprezentate, nu doar în cadrul procesului electoral, ci și pe listele electorale. Trebuie să fie uh, luate în seamă atunci când uh, sunt numiți membrii și atunci când sunt numiți șefii de misiune. Trebuie să existe paritate. Mi se spune că trebuie să închei, așa că voi lăsa lucrurile. Remarks. Um, I can make an extremely brief... Uh, Mulțumim. O concluzie foarte scurtă. Cu toții suntem de acord că e un instrument important și trebuie să avem grijă de el, de reputația și credibilitatea lui. Cu toții considerăm că trebuie să fie o punere în aplicare a codului de conduită și fiecare parlament național ar putea să analizeze această idee de cod de conduită comun pe care adunările parlamentare uh, multilaterale le adoptă deja sau le-au adoptat. Așa că vă rog să vă gândiți și la acesta, pentru că astfel misiunea noastră comună ar putea să devină mult mai coerentă. Și, într-adevăr, săptămâna viitoare din nou ne vom întâlni cu grupul pentru democrație și alegeri aici în Parlamentul European. Vom discuta din nou rapoarte de misiunile precedente și care sunt provocările care ne așteaptă. Și acum e o plăcere pentru mine să închei partea mea, închei această sesiune și vă rog să rămâneți în sală. Ni se va alătura doamna Mogherini foarte curând și primul președinte al Parlamentului European, doamna Merit McGuinness, va veni la prezidiu.